așa cum s-a întâmplat cu, în cazul Libiei. În ce privește Libia, țările BRICS au fost mai unite decât am fost noi și avem nevoie de o politică externă comună puternică. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule raportor, pentru aceste comentarii finale. Încheiem dezbaterea pe acest subiect. Următorul punct pe ordinea de zi este raportul domnului Graham Watson uh, o politică consecventă față de regimurile cărora Uniunea Europeană le aplică măsuri restrictive Domnul uh, Watson, aveți cuvântul. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, aș dori să mulțumesc raportorilor din umbră. Probabil raportul poartă numele meu, însă este produsul unui efort colectiv din partea unor reprezentanți ai multor grupuri politice. Domnule președinte, unul dintre cele mai importante instrumente pe care le avem la dispoziție include aceste sancțiuni sau măsuri restrictive și acest raport este menit a aduce mai multă coerență în demersurile noastre în acest sens. Recomandarea e ca toate măsurile externe de ordin restrictiv să se regăsească într-o abordare echivalentă referitoare la activitățile liderilor autoritari care calcă pe teritoriul Uniunii Europene. Dacă le permitem să acționeze nepedepsiți în cadrul frontierelor noastre, nu facem decât să ne subminăm propria politică externă. Însă, în prezent, le permitem să-și adăpostească câștigurile dubioase în băncile noastre, le oferim stimulente și capacitatea de a continua în direcția corupției și a exploatării propriilor popoare și resurse. Punctul central al acestui raport se referă la o abordare coerentă la adresa liderilor autoritari care să se înscrie în sistemul nostru de valori. Recomandări, aduce la zi a politicilor noastre pentru a le face mai precise și mai umane și vrem să folosim instrumentele din tratatul de la Lisabona pentru a crea o strategie complexă, coerentă și eficientă. Ideea este să le interzicem să dețină active financiare sau materiale în cadrul frontierelor noastre, să impunem în mod mai sistematic interdicțiile de circulație, să nu le permitem să intre pe teritoriul nostru pentru alte scopuri decât cele umanitare și solicităm statelor membre să-i judece pe cei care se află în Uniunea Europeană și care au eludat măsurile și sancțiunile existente. Vă mulțumim. Am uh, două persoane înscrise la Catch the Eye. Doamna Kronberg, aveți cuvântul. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Consider că acest raport este foarte oportun, având în vedere și măsurile restrictive care s-au adoptat împotriva Iranului. Parlamentul European ar trebui să mențină o dezbatere continuă pe tema măsurilor restrictive și pe tema eficienței sau ineficienței lor. În uh, ceea ce privește atingerea obiectivelor Uniunii Europene de stabilitate internațională, pace și democrație. În primul rând, raportul recomandă Consiliului să dezvolte criterii foarte clare pentru atunci când se aplică măsuri restrictive și pentru obiectivele acestor măsuri. În cazul uh, embargoului asupra Iranului, cred că aceasta este exact uh, ceea ce avem nevoie. În al doilea rând, raportul este foarte explicit cu privire la precondiția ca sancțiunile să nu afecteze populația. Aceasta este important în cazul Iranului și ultimul lucru de care avem nevoie este ca cetățenii iranieni să consideră că Uniunea Europeană este un dușman. În final, vreau să subliniez faptul că o politică coerentă în Uniunea Europeană este necesară. Am auzit de la un academician care a venit la delegația Iranului și care a, căruia au fost înghețat 900 de euro de către Banca Austria, că Banca Austriei. Um, am înțeles că există 2 miliarde de euro care ar trebui investite și nu ar trebui înghețate. Mulțumesc. Și acum domnul Ferreira are cuvântul uh, un minut. Domnul Președinte, a imposição de sancțiuni, Mulțumesc, domnule președinte. Când se impun sancțiuni, e vorba de o decizie unilaterală. Această decizie subminează șansa dialogului și activităților de ordin diplomatic. Acest lucru poate fi făcut de partenerul mai puternic într-un acord. Și adesea lucrurile nu se fac în mod logic. Deci când se impun sancțiuni, acestea limitează capacitatea unei țări de a efectua schimburi comerciale și a se dezvolta nu se ajunge decât la exacerbarea unei situații nedorite. Cred că este eronat să folosim sancțiunile ca o pârghie în încercarea de a schimba situația politică din orice țară, din lume. Statele trebuie să se poată conduce ele însele prin puterea suverană a propriului popor, a propriului electorat. Acest lucru trebuie să-l încurajăm și nu cred că impunerea de sancțiuni din partea noastră uh, promovează acest obiectiv în vreun mod. Din nefericire, nu aceasta este perspectiva care se regăsește în acest raport. Vă mulțumim pentru intervenție. Domnul Cucan, un minut. Da, rad vă vidim la stolici. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt foarte bucuros că dumneavoastră sunteți acum vicepreședinte. Trebuie să îmbunătățim uh, credibilitatea și coerența măsurilor noastre acțiunea coordonată în cazul Iranului sau a Siriei arată că, pentru ca să fim eficienți, toate statele membre ar trebui să aplice aceeași politică și sancțiuni uniforme față de aceste guverne. Măsurile restrictive, dacă sunt folosite cu grijă, joacă un rol foarte important. Trebuie să fim foarte precauți atunci când folosim aceste măsuri pentru ca să nu dăunăm uh, populației sau dezvoltărilor sau evoluțiilor societății în aceste țări în procesul lor de schimbare. Cred că acele bunurile care au fost înghețate, bunurile guvernelor, ca rezultat al sancțiunilor Uniunii Europene, ar trebui să se repercuteze pe evoluția țării respective și cred că acest lucru ar fi foarte benefic. Mulțumesc pentru contribuția noastră și acum are cuvântul domnul Nicolașic. Mulțumesc, domnule președinte, și eu vreau să vă felicit pentru noua dumneavoastră funcție. Cred că e pentru prima dată că prezidați o ședință plenară și mă bucur să vă văd aici. Sunt uh, de acord cu antevorbitorii mei care s-au exprimat despre o politică coerentă față de uh, regimul din Siria și uh, Iran sau alte țări similare, este important ca politicile noastre să fie coerente față de astfel de guverne și ca reprezentanții noștri să vorbească cu aceeași voce în uh, conturile înghețate ale perso- personalităților acestor guverne uh, sunt o măsură bună și cred că uh, trebuie să continuăm cu aceste sancțiuni. Bineînțeles că ei trebuie să aibă și interdicție de călătorie în Uniunea Europeană, mi se pare de la sine înțeles, cu excepția unor misiuni umanitare. Avem nevoie de criterii uniforme. Iranul ar putea să fie un exemplu unde au fost deja luate sancțiuni. Mulțumesc! Și acum uh, se încheie procedura Catch the Eye și vreau să dau cuvântul uh, doamnei Ashton. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. A fost uh, o seară în care cei care, au primit, care, care se află în scaunul președintelui au uh, primit foarte multe felicitări. Vreau să vă felicit și eu. De asemenea, vreau să-l uh, felicit și pe uh, domnul Watson, care a fost ales președinte de partid. Știu cum, cu cât entuziasm adoptați noi sarcini. Vă mulțumesc foarte mult, vă sunt recunoscătoare pentru activitatea făcută, dar de asemenea și pentru contribuțiile care au fost făcute și, de asemenea, uh, uh, măsurile restrictive din orientări. Uh, măsurile sugerate așadar în raport sunt extrem de importante. Cred că e vorba aici de un instrument de politică externă extrem de important pe care Uniunea Europeană îl folosește și Consiliul din 23 cred că a arătat uh, importanța pe care o dăm. Scopul acestor măsuri restrictive este să obținem o schimbare de atitudine sau o schimbare de politici într-o anumită țară față de anumite entități sau față de anumite indivizi. Din acest punct de vedere e vorba de măsurile acestea restrictive sunt niște instrumente preventive și este esențial ca orice sancțiuni care se aplică să aibă un impact cât mai mic asupra populației generale. Aceste sancțiuni trebuie să fie foarte bine țintite. Așadar, coerența în aplicare, așa cum ați recomandat, Sir Graham, în raportul nostru, acesta este un lucru esențial. Dar, de asemenea, trebuie să fie uh, recunoscut uh, că e nevoie să ne adaptăm obiectivelor specifice uh, pe care le avem față de fiecare regim în parte cu aceste măsuri restrictive. Uh, Uh, implementarea coerentă și uh, eficientă a acestor măsuri este esențială dacă vrem să ne asigurăm că ele sunt eficiente și că ne obținem cu ele efectele politice dorite. Și asta, sigur, are legătură cu adoptarea unor măsuri similare și din partea unor țări terțe. Noi vrem ca măsurile restrictive pe care le impunem să fie înțelese corect și cred că trebuie să uh, fim cât mai activi în a comunica aceste sancțiuni, inclusiv aici țările pe care le țintim și populațiile acestora. Dacă sunt făcute cum trebuie, dacă sunt făcute cu un anumit obiectiv, acesta trebuie urmărit. Și vă dau un exemplu, exemplul Iranului. Scopul sancțiunilor împotriva Iranului este să-i convingem să-și îndeplinească obligațiile pe care ei și le-au asumat semnând tratatul de non-proliferare și să permită inspectorilor să-și facă treaba și să se convingă uh, că, într-adevăr, Iranul nu dorește decât să aibă un program nuclear civil și nu un program de arme nucleare. Atunci când regimurile politice, când țările uh, își, uh, nu își îndeplinesc obiectivele, deci nu își uh, îndeplinesc obiectivele și angajamentele internaționale, sau Uh, cum se întâmplă în uh, Siria. Nu mai sunt în stare să-și uh, respecte propriul popor și recurg la violență împotriva propriului popor, atunci noi suntem obligați moral să acționăm la nivel internațional din cauza poziției pe care o avem. Însă scopul sancțiunilor este să realizăm această schimbare de care vorbeam și cred că acest lucru e foarte important să fie înțeles, e foarte important să fie înțeles de către țara respectivă și de către poporul ei. Și indiferent ce facem, trebuie să respectăm drepturile individuale, libertățile fundamentale și să aplicăm măsuri care să respecte în totalitate jurisprudența uh, Curții Europene de Justiție. Am vrut să fac aceste comentarii pentru că nu e vorba doar de un efort de a clarifica politica noastră, dar Uh, reflectă și activitatea grupului noastre de lucru uh, în a aduna cele mai bune practici și uh, update-ul acestor documente a fost salutat de Comitetul PLC din ianuarie. De asemenea, cred că acest document este în armonie cu recomandările din raportul domnului Watson din această seară. Sunt de acord, Sir Graham Watson, cu ceea ce spuneți în legătură cu problema uh, Uh, respectului drepturilor indivizilor și al uh, respectului intereselor comerciale. Știți că în timpul uh, primăverii arabe am înghețat activele și conturile unor reprezentanțe ai regimurilor din Siria, din Egipt, Libia și Tunisia. Și înghețarea acestor active este încă în vigoare însă ele la un moment dat vor fi uh, eliberate și vor fi transferate, date înapoi noilor regimuri democratice. Și suntem gata să asistăm aceste noi uh, regimuri și aceste, aceste noi guverne și țări și împreună cu Banca Mondială noi planificăm o misiune în Tunisia pentru a oferi toată susținerea de care tunisienii au nevoie ca să-și recupereze acești bani care de fapt aparțin poporului tunisian. Așadar, recunoaștem importanța raportului dumneavoastră, uh, e nevoie să fim coerenți, este nevoie să căutăm moduri în care să ne țintim sancțiunile, măsurile restrictive, să ne asigurăm nu doar că acestea sunt eficiente, dar și că nu uh, uh permit niciun fel de uh, uh, pete albe prin care să, ste, să strecoare și să se piardă credibilitatea și obiectivitatea noastră. Și aceste măsuri trebuie uh, să aibă un efect rapid, dar în momentul în care ele nu mai sunt necesare, mă refer aici la înghețarea activelor, acest lucru să, se, uh, să nu mai fie uh, valabil și acești bani să fie întorși uh, popoarelor. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, un uh, alt reprezentant. Mulțumesc pentru aceste comentarii finale și de asemenea mulțumesc tuturor pentru felicitările pe care le-am primit aș dori uh, în al treilea rând să-mi exprim uh, aprecierea față de faptul că ați uh, stat cu noi în, acest, în această ședință plenară încă de la ora 5 și Asta e important pentru că e un efort extraordinar. Apreciez foarte mult ce ați făcut în această seară, doamna Ashton. Încheiem așadar acest punct de pe ordinea de zi. Ultim, următorul punct de pe ordinea de zi, mă scuzați, este raportul domnului Fisas privind